Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă rog să luați loc. Are we ready? Sunteți gata? Allow me to open today's meeting. Permiteți-mi să deschid ședința de astăzi a Comisiei Regii. Și eu o să încep cu adoptarea ordinii de zi. Vă aș ruga pe toți să luați loc. We begin with the adoption. Începem așadar cu adoptarea ordinii de zi pentru reuniunea de astăzi. Există propuneri din partea dumneavoastră? Nu? Atunci se consideră că agenda a fost adoptată. Aprobarea procesului verbal al ședinței de pe 16-17 martie și 18 și 19 aprilie. Proiectul procesului verbal e disponibil online, <clears throat> ca și decizia noastră. Vă propun ca de obicei, dacă nu există obiecții care se ridice în cursul reuniunii, să se considere că s-au adoptat. Sunt sugestii? Nu sunt. Anunțurile președinției. Am doar două anunțuri. Aveți aceste <clears throat> cartonașe pe birouri. E o zi deosebită în Bulgaria și alte sla țări slave. E ziua alfabetului slavon. Și învățământul în uh, alfabetul slavon, iată de ce v-am adus aceste cărți poștale cu alfabetul nostru. Puteți să ne explicați textul, spune cineva, pentru că nu știu ce îmi spune. E alfabetul. E pur și simplu alfabetul alfabetul chirilic. Puteți să încercați să-l folosiți ca să scrieți în bulgară sau în rusă. 300 de milioane de locuitori ai planetei utilizează acest alfabet, așa că puteți să vă alăturați și dumneavoastră acesta. <clears throat> Mulțumesc că îmi permiteți să vă prezint și să vă ofer, pentru că eu cred că sărbătorirea educației, a culturii, a <clears throat> alfabetizării e ceva foarte frumos în fiecare dintre țările noastre. Al doilea anunț se referă la delegația noastră din Croația. După cum știți, săptămâna trecută Comisia noastră a trimis o delegație în Croația. Programul a inclus întâlniri la Zagreb cu Comisia Parlamentară pentru Dezvoltare Regională, <clears throat> Ministrul de Resort și Camera de Comerț iar la Sibeni cu autorități locale și regionale, inclusiv o vizită la proiecte sprijinite de fondurile structurale. Secretariatul va transmite un raport eh, scris membrilor până la sfârșitul săptămânii curente. Delegația a fost condusă de domnul Gosolino ca vicepreședinte al Comisiei Regii și aș dori să-i dau cuvântul să ne spună câteva cuvinte despre delegație, dar nu e prezent astăzi ceilalți membri delegați, domnul Banistaroi, domnul Novakov, doamna Maletic și doamna Tomașic. E cineva care dorește să intervină? Domnul Vanister, da, foarte pe scurt, în legătură cu această delegație, de fapt, se, s-a putut vedea că țara a obținut rezultate foarte bune, ce privește preaderarea și anul trecut de când a intrat în Uniune a putut să utilizeze fondurile și să atingă viteza perioadei respective. Există cerințe deosebite pentru cei din organizație, din organizare, din administrație și au reușit să <clears throat> fac acest lucru, faptul că acum guvernul reprogramează, creează niște tensiuni legate de schimbări la nivel de program, unde există acorduri cu partenerii deja, ceea ce impune o anumită perioadă de timp în care să se reprogrameze, deci dezbatere intense cu Parlamentul Național, cu miniștrii, cum vor îndeplini aceste sarcini legate de reprogramare. Am auzit că e un cuvânt minunat, dar foarte dificil dacă începe reprogramarea din mers. E vorba de flexibilitate, dar o reprogramare prea <clears throat> dificilă poate să ducă la incertitudine. Al doilea lucru, capacitatea de muncă, capacitatea în regiuni, în orașe, de a-i ține pe cei valoroși. E foarte dificil. Am vorbit cu mulți tineri care erau la începutul carierei și timp de un an sau doi și apoi un uh, pas major uh, pe piață, salarii mai mari, dar capacitățile lor apoi sunt pierdute și e foarte dificil pentru cineva ca mine, venind din țările de jos, nu avem salarii mult mai mari, oamenilor le plac uh, locurile de muncă, stau 8 ani sau chiar mai mult la autoritatea de management, iar aici e doar o trambulină în carieră de unde sar rapid când prind o slujbă mai bună sau mai bine plătită. Și acest lucru e foarte important ca învățământ. Și un ultim aspect, faptul că ne-am putut duce în regiuni, în două regiuni, să vedem cum una dintre orașe se descurcă foarte bine în ce privește concentrarea tematică și gestionarea fondurilor, iar altele sunt în tranziție, mai ales zonele rurale. Populația e în scădere, încearcă să, să mențină serviciile pentru vârstnici, pentru tineri, pentru copii <clears throat> și o mare tensiune și se uită cu atenție la ce se întâmplă în Europa, experiența din perioada de preaderare, când regulile erau mai puțin complicate și se așteaptă să nu fie obligat să respecte toate cerințele respective. Deci începe este regândirea, ce facem noi aici, sunt cel puțin trei semnale. Nu începeți reprogramarea pe scara prea largă în timp ce trenul e în mișcare, ca să folosesc o metaforă, e vorba și de capacitate și în al treilea rând nevoile reale. Dacă răspunde la nevoile oamenilor, mai ales în zonele rurale, da, în general, lucrurile au fost bine organizate, am avut <clears throat> o viteză bună a vizitei, le-am spus colegilor. Regulile pentru șoferii de autobuz sunt mai bune, au mai mult timp de odihnă. În schimb, pentru membrii Parlamentului nu există timp de odihnă. Am alergat de acolo-acolo. A fost un program foarte intens, dar și foarte bun și acum aștept raportul. <clears throat> Dar am avut multe de învățat din această vizită, ca și din altele, cu astfel de delegații bine organizate și le mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de organizare. <clears throat> plecarea a fost momentul cel mai dificil. Intervenție fără microfon. Sorry. Thank you, Mr. Mulțumim foarte mult, domnule Van Nistelrooy. Avem reprezentanții Comisiei Europene, doamna de Bugănăs. Dorește să spună ceva acum? Da? Bună ziua! Mă numesc Andrei Beganus, vă mulțumesc pentru contribuție și vizita din Croația. Ați prezentat bine situația în acolo. E o țară care a făcut multe eforturi pentru fondurile europene să încerce să beneficieze cât mai mult de fondurile noastre, dar desigur că sunt pe această curbă a învățării. Se confruntă cu diverse dificultăți, una dintre ele, una dintre cele principale sau chiar majore, e capacitatea de a atrage expertiza oamenii valoroși și să-i mențină acolo. Deocamdată încercăm să reflectăm împreună cu ei ce fel de măsuri concrete ar putea adopta pentru a facilita această regrupare, atragerea de personal, salarizarea adecvată și să introducă salarizarea pe baza performanței, să aibă și concentrarea sectorială și oamenii valoroși. Vă spun, acestea unul dintre pilonii de care se ocupă <clears throat> Am încercat să-i sensibilizăm în legătură cu nevoia de simplificare a sistemului, pentru că am văzut și noi că sistemul e <clears throat> greoi, e nevoie de mai multă flexibilitate, ar spune, dar și proporționalitate, așa încât sistemul să funcționeze cu eficacitate. Depunem eforturi în acest sens și să capacităm autoritatea de management și capacitatea operațională și să avem <clears throat> capacitatea de gestionare a proiectelor, pentru că deocamdată <clears throat> trebuie să vă spun că sunt în faza timpurie de început și trebuie să se dezvolte. Nu e așa de ușor, pentru că deocamdată nu au <clears throat> proiecte coapte, suficient de mature în pregătire. Trebuie să elaboreze aceste proiecte și să intensifice sau să mărească capacitatea de gestionare a proiectelor. Au multe de făcut, dar tratează lucrurile cu seriozitate. Deocamdată definesc planul de acțiune național în această privință pentru că văd nevoia de a face ceva ca să <clears throat> poată beneficia cât mai mult de fondurile noastre E o mare plăcere să lucrăm cu ei și fac aceste eforturi. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Ne așteptăm ca raportul pregătit de secretariat să fie transmis tuturor membrilor Comisiei Regii. Și acum continuăm cu votul. Suntem gata să votăm? Today Astăzi votăm în primul rând inițiativa din proprie inițiativă Cooperarea Teritorială Europeană, cele mai bune practici și măsuri inovatoare. Raportoare sunt chiar eu și începem cu compromisul 1. Sunteți gata să votați? Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, Amendamentul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 42. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la compromisul 7. De fapt, 6 se corectează vorbitul. Compromisul 6 pentru, împotriva, <clears throat> abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, Thank you se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri, <clears throat> se respinge. Amendamentul 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, <clears throat> abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 obțineri se respinge. Compromisul 25 pentru, împotriva, obțineri <clears throat> se adoptă. Amendamentul 148 pentru, împotriva, obțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 150 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 166 pentru, împotriva, trebuie să verificăm. Amendamentul 166 Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. Any... Votul s-a închis și s-a adoptat. Amendamentul 167. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 30 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 172. Pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că s-a respins, dar va trebui să verificăm prin vot electronic. Amendamentul 172 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și s-a respins. Compromisul 31. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 176 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 179 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da? Uh, in favor. Referiri, prima împotriva, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua, al doilea, amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerente. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 4. Considerente. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Îmi pare rău. Amendamentul 6 pentru, Împotriva. abțineri se respinge. Compromisul 33 mm, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 12 prin vot electronic s-a deschis votul. De S-a închis votul și s-a respins. Amendamentul 13 și 14 într-un singur vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Trebuie să votăm amendamentul 15. Bun, amendamentul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is... S-a închis votul. Îmi pare nu? Avem pe cineva în plus de la PP. Și trebuie să repetăm votul, îmi pare foarte Sunt prea mulți oameni foarte buni. Vă mulțumim pentru sprijin, dar trebuie să repetăm votul. Și închidem votul și repetăm votul final. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și raportul se adoptă. Mulțumesc. We continue. Trecem acum la avizul privind pregătirea revizuirii post-electorale a CFM 2014-2020, recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei. Raportoarea noastră este doamna Crel. Doriți să spuneți ceva? Nu? Vă mulțumim. Atunci începem votul. Și vom începe cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, se adoptă. I'm sorry, Îmi cer scuze, 11 și 12 sunt acoperite de compromis. Așa figurează pe lista mea de vot, de aceea am trecut mai departe. Mă scuzați.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 abțineri, se respinge. Compromisul 8, vot pe părți, din nou în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog. O observație tehnică. Ați anunțat corect, dar pe lista noastră la PPE e vorba de raportul CREL și vă rog să uh, fiți atenți pentru că vă uitați pe altă listă de la alt raport. Deci vă rog să vă uitați unde trebuie. Puteți continua. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Pot continua. Mulțumesc că mă lăsați să continu. Haideți să votăm împreună. Second part on the... Partea a doua de la amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Vot pe părți, în două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Vot electronic 73, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final. Prin vot electronic s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. There we go. Very good. Now Now we Very good. We continue now with the, the opinion. Trecem acum mai departe la avizul domnului Novakov. Cum se poate valorifica în mod optim potențialul de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii. Domnule Novakov, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc. Trecem la vot. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 11. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Uh, amendment 16. 16 pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că se respinge, dar putem verifica. Haideți să verificăm. La 16, prin vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mă scuzați. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm pentru că nimeni nu ridică mâna. 29. Prin vot electronic s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu cred că se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 37. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52. Pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm amendamentul 52, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 și 57 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. Prin vot electronic s-a deschis votul. Uh, Vă rog. Am votat amendamentul 44. Nu am votat acest amendament pentru că am adoptat amendamentul 29. Cu plăcere. So we go to the final vote. Trecem la votul final. S-a deschis votul. Okay, the, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Trecem mai departe. Uh, access to Accesul la finanțarea IMM-urilor și consolidarea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Domnul Julo, vreți să spuneți ceva? A, nu este aici. No comment. Trecem la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11, amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. 11, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And it is adopted. Se adoptă. Amendment 12. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 cu un amendament oral. Este cineva împotrivă? Nu, mulțumesc. Votăm atunci amendamentul 28, astfel modificat, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58, cu un amendament oral, are cineva ceva împotrivă? Nu, atunci votăm cu amendamentul oral. Amendamentul 58, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotriva, abțineri, haideți să verificăm. 77 prin vot electronic s-a deschis votul. 80, I'm sorry. 80, 80, eu am greșit. Amendment 80. The, the vote is open, I'm sorry. Și s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis vot. And it is rejected. Se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la votul final. Vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Și am încheiat votarea. Următorul punct de pe ordinea de zi este reuniunea cu vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Katainen, care sosește la ora 4. I'm sorry, I'm sorry, I'm... Mă iertați, vă rog. We have, we have exchange of views. We have... Avem un schimb de opinii, avem un schimb de opinii.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 Okay, thank you. Thank you very much. We continue with... Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii privind Fondul de Solidaritate uh, al Uniunii Europene. Evaluare. Raportorul nostru este domnul Cicu, care ne stă la dispoziție ca să prezinte uh, opinia sa inițială. Aveți cuvântul. Fără microfon. Sente? Il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea è stato... Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost creat în 2002 și uh, nu se puteau prevedea de atunci toate catastrofele și toate situațiile de urgență, niciodată nu se poate acest lucru, dar ce putem să facem este să ne asigurăm că sunt mai ușor de gestionat. Știm cu toții că sunt diferite etape uh, în ceea ce privește catastrofele naturale. În prima fază descoperi forța naturii cu un sentiment de neputință. Urmează apoi asistența umană oferită de serviciile de urgență naționale și internaționale. Și aceasta este faza care ne interesează pe noi, pentru că după ce activitățile uh, acestea au fost desfășurate, trebuie să ne gândim și la repararea pagubelor. Abordarea comisiei este una foarte directă și concretă, dar e important ca noi să ținem cont și de faptul că foarte adesea victimele au senzația că au fost abandonate. Așadar, e foarte important să se evalueze diferitele etape. În 2014 s-a modificat regulamentul privind fondul de solidaritate pentru a se ameliora funcționarea instrumentului actual de solidaritate. Și desigur că au fost unele ameliorări pe care doresc să le salut. Cererile de asistență au acum termene prelungite, 10 până la 12 săptămâni. Procedurile administrative au fost scurtate. Comisia trebuie să facă o evaluare în timp de 6 săptămâni. Și comisia trebuie de asemenea să ia o decizie cât mai rapid. există posibilitatea de a se plăti un uh, avans de 10%, pragul fiind de 30 de milioane. Parlamentul și Comisia Regii trebuie să evalueze raportul uh, realizat cu privire la Fondul de Solidaritate uh, pe anul 2014. Comisia noastră a primit 13 cereri de asistență, 7 au fost aprobate, 4 au fost respinse, și uh, restul au fost uh, amânate pe 2015. Comisia Europeană a plătit în total în 2014 126 de milioane de euro prin Fondul de Solidaritate. Am putut examina și noi acest raport al Comisiei, am fost în contact cu autoritățile regionale și locale și aș vrea să spun câteva cuvinte. Mecanismul acesta este foarte important ca să putem uh, reacționa la catastrofele care se petrec în Uniunea Europeană prin intermediul unor operațiuni de urgență. De exemplu, uh, infrastructurile de bază, apa, electricitatea, educația, măsurile provizorii și costul serviciilor uh, de asistență imediată. Așadar, uh, serviciile de infrastructură, protecția, cum ar fi digurile și uh, serviciile de curățare. Catastrofele din uh, Franța, Italia, Slovenia au fost foarte grave. Aș dori să menționez și Sardinia, unde au fost inundații în noiembrie 2013. Au murit 16 persoane și peste 1700 de persoane au fost afectate. În plus, prejudiciul economic a fost unul foarte grav pentru cetățeni, pentru întreprinderi, pentru lucrători și în uh, majoritatea cazurilor au fost afectate regiuni din sudul Europei care fusese afectate și de criza economică. În 2014 am încercat să reducem uh, termenele de plată deci în uh, șase săptămâni de la depunerea cererii, iar, uh, după părerea mea, termenele sunt încă prea, uh, prea lungi. Cred că în evaluarea sa, Parlamentul European trebuie să se axeze pe uh, necesitatea de a spori eficacitatea și rapiditatea procedurilor pentru a fi mobilizate fondurile, pentru că e vorba într-adevăr de o lună și jumătate, dar ca să vă dau un exemplu din Sardinia, de unde vin eu, după inundațiile din 2013, uh, a durat un an și jumătate până când am primit finanțarea. Deci de, cererea s-a depus în noiembrie 2013 și finanțarea a sosit în 2015. Este un termen prea lung, în mod evident, iar cetățenii se simt uh, abandonați. Este foarte important să fie scurtată perioada care se scurge de la momentul catastrofei naturale până la momentul uh, sosirii fondurilor. Dar, uh, pe de altă parte, autoritățile locale și regionale au și ele o datorie, și anume de a accelera procedurile naționale. Și încă ceva, activarea acestor fonduri nu se poate face decât printr-o colaborare foarte strânsă între statele membre și autoritățile regionale și locale competente de, în situații de catastrofă. Și după cum a spus vicepreședintele în avizul său din iunie 2012 și după cum a spus și Parlamentul European rezoluția sa din iunie 2013 cu privire la punerea în aplicare a Fondului de Solidaritate, este important acest lucru și aș dori să spunem și în raportul nostru că trebuie subliniat faptul că fondul de solidaritate este complementar cu alte instrumente, cum ar fi fondurile structurale. Și e important să creeze sinergii între aceste mecanisme. Aceste sinergii sunt importante și între uh, fondurile europene și fondurile naționale pentru că uneori fondurile naționale nu sunt uh, accesate, nu sunt activate și aceste întârzieri pun în pericol competitivitatea și situația economică a regiunilor afectate. Și, în ultimul rând, aș dori să mă refer și la prevenție. Prevenirea catastrofelor are un rol foarte important în contextul uh, Uniunii Economice. Este cel mai bun mod de a se reduce vulnerabilitatea la catastrofe. Este necesar ca toate regiunile europene să folosească în mod cât mai coerent toate posibilitățile de finanțare pentru o prevenire durabilă a catastrofelor naturale și pentru a putea face față schimbărilor climatice uh, la care uh, suntem martori. Vă stau la dispoziție, desigur, pentru orice fel de sugestii, iar uh, acum Mă bucur că vom putea vorbi și cu raportorii din umbră și cu toți ceilalți colegi de la Comisia Regii și vreau să vă mai spun și că raportorii din umbră că va avea loc o primă reuniune mâine a raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule Cicu. Dăm acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Pițula are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Fondul de solidaritate, cum am auzit, se adresează statelor membre care au fost afectate de dezastre naturale. În 2002 s-a întâmplat acest lucru, spre sfârșitul lunii iulie. S-au plătit 3,5 miliarde de euro pe baza a unor cereri făcute de state membre și nemembre. În 2014, Comisia a adoptat schimbări care accelerează procedura și permite statelor membre să folosească mai repede și să aibă mai mult timp la dispoziție aceste fonduri. Iar regulile de eligibilitate sunt mai bine stabilite, iar fondurile acestea trebuie să atenuze, atenueze efectele unor dezastre. Nu trebuie să se lungească asemenea proceduri, mai ales în ceea ce privește plata acestor uh, fonduri, pentru că autorizarea trebuie să fie făcută atât de Consiliu cât și de Parlament. În practică însă durează foarte mult. Fondurile pentru uh, inundațiile care au lovit Croația în uh, primăvara anului 2014 au fost aprobate în octombrie, deci au ajuns la noi după șapte luni. Așa încât uh, nu știu de ce mai vorbim de fonduri de, sigula, de solidaritate. Sunt și alte probleme legate de sporirea fondurilor acestea. Ele sunt limitate acum la 100 de milioane uh, pentru a acoperi toate pagubele produse. E vorba de 3 până la 5% din costul total al uh, pagubelor înregistrate. În orice caz, aștept cu nerăbdare cooperarea cu colegii pe marginea acestui raport să vedem care sunt rezultatele finale. Mulțumesc! O să-i dau cuvântul domnului Van Miltenburg, care este raportorul din umbră de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Evident, dezastrele naturale se întâmplă, nu le putem opri. De aceea există fondul de solidaritate, care e evitabil, care să arate că există solidaritate. E vorba de solidaritate la nivelul statelor și regiunilor, dar statele și regiunile pot face multe pentru a preveni dezastrele și pentru a le limita efectele s-au plimit, pritit, plătit milioane de euro pentru adaptarea la efectele schimbării de climă. Și, de asemenea, și ne gândim și la această gestionare a acestor situații. Statele membre trebuie să-și întărească, să-și accelereze eforturile pentru a limita efectele dezastrelor naturale. Banca Mondială spune că un euro investit în prevenire uh, duce la economii între 4 și 7 euro. Fiecare euro investit în, mate, în modalități nou de, preveni, de noi de prevenire duce și la crearea unor locuri de muncă. Sigur că rolul fondului este să arate că există solidaritate și trebuie să ajungă la cei afectați cât mai repede cu putință. Deci este crucial ca momentul dintre nenorocirea respectivă și plățile făcute din fond să fie redus la minimum așa încât Consiliul, Parlamentul și Comisia trebuie să sporească eforturile pentru a scurta procedura de luare a deciziei pentru a se asigura că solicitanții pot să folosească aceste fonduri cât mai repede cu putință. Întârzierea plăților datorită negocierilor din Parlament uh, și dintre Parlament și Consiliu s-au întâmplat deja, iar uh, E vorba de inundațiile din Sardinia din 2013, de exemplu, ceea ce a împiedicat utilizarea eficientă a fondurilor. Pe de altă parte, statele membre și regiunile care au folosit uh, fondul trebuie să raporteze comisiei la timp. Cred că astfel vom contribui la îmbunătățirea transparenței utilizării fondurilor. Cumva sper că revizuirea care a avut loc în 2014, odată cu regulamentul, va duce la o procedură mai rapidă și va duce la plăți și la aplicarea corectă a Fondului de Solidaritate. Probabil că efectele reale ale revizuirii nu pot fi vor fi monitorizate în anii următori, pentru că trebuie să se câștige și o anumită experiență. Sper că raportorul va ține cont de observațiile mele și firește aștept cu nerăbdare să colaborez cu el și cu ceilalți eh, raportori din umbră pe marginea acestui subiect important. Mulțumesc, mulțumesc domnule Van Miltenburg. Cred că nu mai dorește nimeni să ia uh, cuvântul. Doamna mată, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Necessario sia per l'Unione per via dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali, anche per gli Stati membri che devono affrontare queste catastrofi. Mulțumesc. Datorită acestor factori, statele membre uh, trebuie să se confrunte cu efectele dezastrelor naturale. Iar pentru catastrofele grave, Fondul de Solidaritate a funcționat foarte bine. Ce facem cu cele mai mici Acolo lucrurile s-au complicat deoarece condițiile stabilite în regulament sunt prea complicate. Există anumite regiuni specifice unde catastrofele au afectat toată populația. Dar uh, ajutoarele nu au fost suficient de bune și tot acest proces este foarte greu de evaluat două treimi din cererile înaintate nu au fost acceptate. Și ținând cont de aceste lucruri, consider că în această comisie unde vorbim despre subiectul acesta și ne ocupăm de fondul de solidaritate, ar trebui să găsim soluții ca să eliminăm aceste dificultăți, pentru că ele continuă să existe. Comisia trebuie cumva să eficientizeze procedura și este important să analizăm și subvențiile și să vedem dacă ele au fost bine folosite. De exemplu, să împiedicăm orice amestec uh, de natură ilegală în folosirea acestor fonduri. Comisia trebuie să monitorizeze sistemul de licitații, să monitorizeze ex post fondurile raportate și utilizarea lor trebuie să fie făcută publică deci trebuie să uh, fie evaluată procedura de gestionare a fondurilor, acordurile, procedurile de licitație și toate măsurile provizorii. În Italia, vreau să vă reamintesc că uh, nu s-a dat urmare uh, temerilor exprimate de Curtea de Conturi privind utilizarea fondurilor de solidaritate la Abruzzo pentru că acolo au apărut o serie întreagă, uh, o serie întreagă de probleme. Uh, implicarea mafiei, de exemplu, este bănuită acolo. Și faptul că s-au construit uh, case care după aceea s-au prăbușit. Tot felul de asemenea probleme. Am dori să colaborăm cu raportorul și să includem aceste temeri în raportul domniei sale. Intervenție fără microfon. Domnul Iacobcici. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să folosesc această ocazie ca să spun câteva cuvinte și să fac o propunere. Mi-ar fi plăcut, firește, ca în acest raport al domnului Cicu să regăsim pe de-o parte amploarea daunelor uh, produse și timpul care trece, ca în Sardenia, a durat un an și jumătate până când uh, au apărut banii, deci termenele acestea trebuie să fie scurtate. Vreau să fac o propunere foarte concretă. Vedem cu toții că ce s-a întâmplat a costat milioane și milioane. Deci e cumva discreționar ca pentru câteva sute de mii de euro să nu se facă plățile respective. Este, este evident că are loc o catastrofă majoră, deci trebuie să existe uh, o formulă care să-i permită Comisiei să coopereze discreționar cu țara sau țările în care au avut loc catastrofele și să se facă primele plăți și să nu așteptăm un an și cine știe cât. În Croația, de exemplu, nu s-a plătit nici măcar o centimă imediat. Și am văzut acest lucru. Deci trebuie găsit un mecanism care să permită foarte repede găsirea unor fonduri. Bineînțeles, nu fonduri foarte ample, dar vă dați seama ce vreau să spun. Trebuie să putem ca foarte repede, în 10 zile, de exemplu, să găsim ceva bănuți pentru că prejudiciile sunt importante, nu măcar 10% sau 20% care să fie plătiți imediat, pentru că altfel o să așteptăm mult prea mult. Și în felul acesta o să ajungă peste un timp un ajutor simbolic și oamenii o să aibă impresia că nu ne ocupăm de ei și că Europa Solidarității nu este reală. Pentru că dacă nu acționăm imediat uh, și acționăm peste un an, atunci se consideră că lucrurile sunt neglijabile. Mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon. Doamnă președinte, stimați colegi, vreau să mulțumesc uh, raportorului și mai ales să subliniez cât de important este fondul uh, acesta de solidaritate. După părerea mea, este indispensabil și este un exemplu grăitor al valorilor care stau la baza Uniunii Europene. Evenimentele schimbărilor de climă se multiplică, iar uh, banii aceștia prevăzuți anual pentru acest fond sunt uh, absolut extraordinar de importanți pentru a face față unei catastrofe naturale și pentru a exprima solidaritatea Uniunii. Fondul acesta se referă cu prioritate la catastrofele naturale care afectează o întreagă națiune. Dar cred că ar trebui să fie mobilizat și la nivel regional. Asta se, s-a văzut și în activitatea noastră din legislatura anterioară. Ca reprezentant al unui teritoriu de peste mări, uh, vreau să spun că noi trebuie să acordăm foarte multă atenție regiunilor ultraperiferice. După cum știți, regiunile acestea sunt dintre cele mai vulnerabile ale Uniunii Europene mai ales uh, din cauza cicloanelor, uh, a cutremurelor și altele. Catastrofele regionale nici măcar nu erau recunoscute de Comisia Europeană. Dispozițiile legislative actuale precizează că fondul va putea de acum înainte să fie activat în momentul în care pagubele reprezintă 1% din produsul național sau regional uh, pentru aceste regiuni. Vreau să spun că doresc ca acest dispozitiv să rămână în continuare când se va negocia din nou cadrul financiar multianual. Mulțumesc. Dorește altcineva să intervină dintre colegi? Domnul Cico, aveți cuvântul. Doriți să răspundeți la cele spuse? Îmi pare rău. Înainte de a vă da cuvântul, o să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Este? Este, da. Vă rog frumos. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău că am întârziat puțin. Sunt probleme de trafic din cauza grevei de astăzi, așa că n-am urmărit în totalitate dezbaterea și nici nu l-am ascultat uh, pe raportor în totalitate. Comisia, bineînțeles, uh, este interesată să colaboreze pe deplin cu comisia dumneavoastră și cu raportorul. Dorim să stabilim uh, Uh, eu știu, să contribuim la acest raport din proprie inițiativă, putem să vă punem la dispoziție detaliile necesare pentru a redacta acest raport. Vreau să punctez câteva lucruri din cele spuse deja. Uh, s-a revizuit deja regulamentul privind fondul de solidaritate acum vreo doi ani. Și e cam devreme în acest moment să tragem niște concluzii deja a, a fost o perioadă cu relativ puține catastrofe naturale din vara anului 2014. Au fost 12 asemenea evenimente la sfârșitul anului 2014 și două în 2015. În 2016, mă scuzați, spune vorbitorul, și două în 2014. Deci nu e foarte mult, nu e o bază pe care putem să tragem concluzii. Cred însă că putem spune următoarele. Noile criterii pentru catastrofele regionale, care erau foarte complicate în trecut și greu de interpretat, sunt acum mult mai clare, ceea ce pare să se vadă. Cel puțin până acum nu am primit cereri pentru catastrofele regionale, pe care Comisia trebuia să le respingă, nu le putea accepta. Considerăm că tendința va continua și în viitor și rata de succes a cererilor care ni se adresează se va apropia de 100%, așa cum a fost întotdeauna cazul pentru așa numitele catastrofe majore pentru care a fost înființat fondul încă de la început. Cred că Putem spune că fondul a funcționat mulțumitor. Am primit 102 de cereri din 2002, 70 au fost aprobate, cererile respinse se referă la catastrofe regionale de mică amploare și sperăm că lucrul acesta nu se va mai întâmpla în viitor. E vorba de 3,8 miliarde de uh, euro cheltuiți pentru a ajuta statele membre care au fost afectate de acele catastrofe. Vreau foarte pe scurt să mă refer la câteva din punctele aduse în discuție aici. E adevărat că acum știm mult mai clar cum stau lucrurile în ceea ce privește catastrofele din regiunile uh, periferice acolo există un prag uh, mai jos specific decât uh, în celelalte regiuni. Pragul acesta apare în noul regulament și cred că acest lucru uh, corespunde cu expunerea acestor regiuni la catastrofele naturale. Comisia este absolut de acord cu ideea că trebuie să încercăm cu toții să scurtăm perioada de timp dintre momentul primirii solicitării uh, sau momentul în care se petrece catastrofa și momentul în care se plătește uh, ajutorul. După cum știți, nou regulament uh, prevede o perioadă de înaintare a cererii mult mai lungă, de la 10 până la 12 săptămâni, iar statele membre au folosit pe deplin aceste săptămâni. Există deja uh, Uh, această prelungire de două săptămâni. Pe de altă parte, procedurile administrative au fost oarecum scurtate și Consiliul și Parlamentul European, ca autoritate bugetară, acceptă ideea că uh, modificarea bugetelor pe care le propune Comisia pentru mobilizarea fondului ar trebui să fie avută în vedere și rezolvate cât mai repede cu putință. Există și o nouă prevedere în uh, acest regulament care permite plăți în avans, așa cum s-a spus deja, e vorba de 10% din uh, contribuția așteptată de la fond această contribuție așteptată nu acoperă, evident, toate pagubele, după cum știți prea bine. Uh, avem la dispoziție 500 de milioane în fiecare an, așa că nu putem să acordăm uh, decât sume mici, nu? Sigur că ele contează pentru regiunile sau primăriile respective din statele membre, dar nu acoperă toată suma. Am folosit această prevedere pentru care exista buget de la începutul anului 2015, în trei din cele patru cazuri pentru care s-au înaintat cereri de ajutor, am folosit această prevedere numai în baza cererilor. La ora actuală mai există o cerere din partea Marii Britanii eh, provocată uh, Uh, de inundațiile de uh, anul trecut, Marea Britanie nu a cerut o plată în avans, atunci o cere acum și analizăm această cerere. Așa că suntem gata să contribuim cât de mult putem uh, cu date la acest raport și orice informații pe care le doriți de la noi, suntem gata să le punem la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, domnul Cico, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru primele contribuții uh, din acest prim schimb de vedere. Am ascultat ce au spus colegii și acum o să ne apucăm de lucru, o să avem o reuniune cu raportorii din umbră, astfel încât uh, să ne lăsăm amprenta asupra acestui raport. Din fericire, n-au fost așa de multe cazuri de catastrofe naturale până acum, dar am scos în evidență puncte critice pe care trebuie să le studiem și trebuie să le găsim o rezolvare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost primul schimb de vederi pe marginea acestei probleme. După cum știm, domnul Cico uh, dorește să-și prezinte în iulie uh, proiectul de raport la reuniunea din iulie și probabil că o să votăm în septembrie pe marginea acestui raport din propria inițiativă. Mulțumesc! După cum spuneam, următorul punct din ordinea de zi este schimbul de vederi cu domnul Irki, Jirki Kaitanen, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate Domnul comisar n-a sosit încă, așa că trebuie să-l așteptăm încă vreo 10 minute, un sfert de oră. Aveți 15 minute la dispoziție să faceți ce doriți dumneavoastră în acest timp. Poate să beți o cafea sau ceai Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă rog să ne acordați atenție. Right on time. Exact la patru și jumătate, domnul Cataine, vicepreședintele Comisiei Europene, se află în rândul uh, nostru la Comisia Regii. Îi urăm bun venit se ocupă de locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate. Și astăzi, în comisia noastră, ca să discută cu noi Fondul European de Investiții Strategice și sinergiile acestea cu fondurile europene structurale și de investiții. Tot pe ordinea de zi sunt și alte aspecte ale politicii de coeziune care se leagă de activitatea lui ne-am întâlnit data trecută la ședința din martie 2015, când a luat cuvântul împreună cu uh, vicepreședintele William Molte de la Banca Europeană pentru Investiții pentru a prezenta fondul EFSI. Astăzi, schimbul de opinii este ca parte a activității noastre de control a comisia noastră, înainte de a <clears throat> ajunge comisar, a fost prim-ministru al Finlandei, ministru de finanțe și uh, viceprim-ministru al Finlandei. Acum o să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei și apoi vom deschide schimbul de opinii, începând cu coordonatorii. Mai întâi, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși membri, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că îmi dați șansa să discutăm astăzi orice subiecte vă interesează. Sper că voi putea să dau răspunsuri. Nu știu dacă voi fi în măsură, dar voi încerca. Subiectul pentru astăzi e implementarea programului de activitate al Comisiei și sunt multe alte subpuncte. În ce privește programul de activitate, chestiunile legate de investiții au o poziție dominantă. FC merge foarte bine. Proiectele de piață internă merg și ele foarte bine. Și urmează să se deschidă portalul european despre care putem discuta mai mult după 1 iunie. Serviciile de consiliere pentru regiuni, pentru statele membre, dar și pentru sectorul privat funcționează și se pare că funcționează foarte bine. Sunt niște chestiuni legate de piața internă, acordul privind schimbările climatice de la Paris, eficiența energetică, economia circulară, dezvoltarea pe mai departe a Uniunii Economice și Monetare și așa mai departe. Pentru început, aș vrea să încep cu politica de coeziune, cu un buget de aproximativ 450 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 fondurile europene, structurile și investiții reprezintă principalul instrument de politică al Uniunii pentru a maximiza impactul cadrul reformat de politică, punând accentul pe rezultate, cu finanțare concentrată pe teme prioritare și domenii și investiții bazate pe o bună planificare strategică, mulțumită condiționalităților exante. Cu noul regulament, programele face se leagă strâns și de semestrul european, în special prin recomandările specifice pe țară și condiționalitatea macroeconomică. Această legătură mai strânsă asigură eficacitatea finanțării europene bazate pe politici economice și fiscale solide pentru a sprijini reformele structurale pe linia priorităților economice comune stabilită la nivelul Uniunii Europene. Comisia va încerca să intensifice utilizarea fondurile europene structurale și investiții pentru a sprijini prioritățile cheie subliniate în recomandările specifice pe țară, inclusiv prin utilizarea măsurilor care leagă eficacitatea acestor fonduri de bună econ- guvernanță economică. Cu toate acestea, aș vrea să reamintesc că fondurile care nu se vor cheltui din cauza unor deficite majore, doar în caz de acțiuni ineficiente ale guvernelor pentru a contracara acesta. E extrem de important să asigurăm sinergiile adecvate între fondurile acestea și Fondul European pentru Investiții Strategice. Combinația între cele două fonduri e posibilă <clears throat> și poate fi loc la nivel de proiect sau la nivelul unei platforme de investiții națională, regională sau sectorială. <clears throat> Este una dintre chestiunile la care E nevoie de o cooperare mai strânsă. Regiunile nu știu încă despre aceste oportunități și dumneavoastră, ca reprezentanți ai oamenilor și regiunilor, jucați un rol crucial. Dacă aveți nevoie de ajutor, suntem aici la dispoziția dumneavoastră pentru a oferi sprijinul, pentru ca regiunile să găsească oportunități de a combina fondurile SIF cu finanțarea din FEIS și <clears throat> reunind resurse publice și private pentru investiții rezonabile combinația de sprijin ESIF și EFSI poate să contribuie cu o valoare suplimentară, cu un volum uh, crescut de sprijin. Sprijinul FACE poate să permită celorlalte fonduri să acopere riscuri mai mari și să atragă mai mulți investitori. Comisia și BE au publicat în februarie un document legat de complementaritatea dintre fondurile SIF și FEIS pentru a ține cont de toate posibilitățile existente cu idei care se vor dezvolta. Vom avea în curând exemple concrete legate de modul în care poate să funcționeze. Odată ce vom avea primul proiect, dacă nu mă înșel, e în nordul Franței, va fi mai ușor să îl prezentăm ca exemplu pentru celelalte. Perioada 2014-2020 pune accentul pe utilizarea de instrumente financiare pentru a maximiza investițiile rolul instrumentelor financiare în mobilizarea de investiții private suplimentare în bunuri publice reprezintă un element important uh, fondului FACE. Planul de investiții pentru Europa a subliniat nevoia de a cheltui o pondere mai mare a acestor fonduri prin instrumente financiare. Obiectivul de a dubla volumul instrumentelor financiare în perioada 2014-2020 e un obiectiv ambițios, dar și realist conform informațiilor disponibile pentru comisie, de la, cei de la programarea, alocarea pentru instrumente financiare este de peste 20 de miliarde de euro. Deja aproape dublul uh, celor 11,5 miliarde de euro din perioada anterioară. Aș vrea să iau exemplul uh, imm ului <clears throat> În um, <clears throat> acest uh, fond sprijin pentru IMM-uri, Comisia încurajează să deplaseze de la granturi la instrumente financiară din mai multe motive. Impactul lor e mai imediat, efectul de pârghie mai mare pentru mai multe resurse, există o forță motrice privată, duc la o rentabilitate mai mare. Pentru IMM-uri, avantajul major în comparație cu granturile este că finanțarea se dă înainte de a avea loc investiție. Sunt, uh, iată un motiv suplimentar. Merită să menționăm inițiativa pentru IMM-uri care ajută să se canalizeze instrumente din sprijinul ESIC pentru IMM-uri. A fost proiectat ca mecanism eficace să stimuleze împrumuturile regionale date de bănci către IMM-uri. Până acum, Spania, Malta, Bulgaria, România, Italia și acum și Finlanda au participat la această inițiativă pentru IMM-uri. Câteva cuvinte acum despre revizuirea cadrului financiar multianual. Mai întâi aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru că a jucat deja un rol cheie pentru a asigura în contextul negocierilor actualului cadru financiar multianual un mecanism important de flexibilitate. Această flexibilitate a avut un rol deosebit în 2014 pentru a stabiliza nivelul <clears throat> întârzierilor cererilor de plată neachitate. De asemenea, a fost foarte important în decembrie 2014, Comisia Parlamentului și Consiliul au convenit cu privire la un plan de plăți pentru a reduce aceste întârzieri până în 2016, nivelul acelor facturi neachitate, pentru a fi la niveluri sustenabile. Revizuirea la jumătate de parcurs va fi o ocazie de a examina modul în care funcționează actualul cadru financiar multianual să vedem cum se poate utiliza mai eficace actualul buget pentru ca Uniunea Europeană să își <clears throat> realizeze prioritățile, să reacționeze la principalele crize care se manifestă. Încă nu ne-am hotărât care va fi momentul în care se face această propunere. În orice caz, până la sfârșitul anului curent. Pe fond, există așteptări contradictorii. Mulți din Parlamentul European se așteaptă la schimbări semnificative și la creșteri. Alții de la Consiliu par mai reticenți să sprijine orice revizuire. Hmm? Orice revizuire cere Consiliului să acționeze în unanimitate după ce au obținut uh, acordul Parlamentului European. În ansamblu, cu toate acestea, pare să există un consens larg cu privire la aspecte calitative, cum ar fi nevoia de mai mare flexibilitate și simplificare în implementare. Flexibilitățile existente au fost utilizate deja semnificativ pentru a răspunde la nevoi neașteptate și în special criza în derulare a refugiaților. Propunerea legislativă de simplificare de a da o mai mare flexibilitate probabil că va face parte din pachet Consultarea publică cu factorii implicați a fost lansată la început de martie în conformitate cu regulile privind mai bună legiferare. Această activitate se va baza și pe activitatea noastră în derulare legată de buget concentrat pe rezultate, obiectivele care au primit un sprijin ferm din partea Consiliului și a Parlamentului. Pe linia regulamentului <clears throat> cadrului financiar multianual, pachetele financiare trebuie să fie a reexaminată pentru 2017. În conformitate cu regulamentul MFF, va fi nevoie de o revizuire a angajamentelor și plăților a plafoanelor decise de către Comisie pe baze tehnice. Va fi nevoie și de ridicarea unor chestiuni care trebuie soluționate într-o perspectivă mai îndelungată, în special în viitorul cadru financiar multianual va fi un jalon important până la propunerea Comisiei pentru viitorul cadru financiar multianual până la 1 ianuarie 2018 în ce privește propriile resurse. Așteptăm uh, concluzii și recomandări ale grupului la nivel înalt cu privire la resursele proprii, grup prezidat de domnul Monti, un jalon important va fi conferința interparlamentară preconizată pentru septembrie anul curent. Vom uh, urmări de aproape activitatea grupului Levenat privind simplificarea, care examinează posibilitatea în contextul revizuirii la jumătate de parcurs a MFF să fac unele concluzii mai devreme. Aș vrea să vă atragă atenția asupra acestui subiect care reflectă multe apeluri care vin din Parlamentul European și anume dezbaterea dumneavoastră cu doamna comisar Crețu. Aș vrea de asemenea să adaug că implementarea reală a programelor în perioada 2014-2020, un element important pentru discuția revizuirii cadrului financiar multianual și a pregătirii pentru perioada de după 2020, pe <clears throat> baza în prognoza de plată la statul membre pentru 2016 se estimează că nivelul de plăți de cere intermediare piață vor uh, atinge 5% până la sfârșitul anului, e aceeași viteză de implementare ca și în perioada 2007-2013. Politica de coeziune cere o implementare de calitate după o bună programare, planificare și activitate pregătitoare în cauza acestor eforturi considerabile la nivel de stat membru și de comisie, în ce privește programele din politica de coeziune adoptate încă din 2014, în ciuda întârzierilor în adoptarea cadrului de reglementare. Acest cadru pune accentul pe rezultate, cu o finanțare concentrată pe teme prioritare și domenii și investiții bazate pe bună planificare strategică și capacitatea administrației și a beneficiarilor de a atinge rezultatele scontate. Cu toate acestea, în gestionarea comună, implementarea programelor este responsabilitatea statelor membre și până acum actualele programe <clears throat> avansează mai încet decât se spera, mai ales în ce privește cererile de plată intermediare. Un motiv important este întârzierea desemnarea autorităților de gestionare a programelor din partea statelor membre o condiție prealabilă pentru depunerea acestor cereri intermediere de plată. Un alt motiv ar putea să fie îndeplinirea condiționalităților exante care duc la multe cazuri de suspendare a fondurilor. Cu toate acestea, implementarea la timp alocărilor din politica de coeziune sunt cruciale. În primul și în primul rând să asigură că programele duc la rezultate pe teren cât de curând posibil. În fine, dar nu mai puțin important, aș vrea să vă spun câteva cuvinte în legătură cu criza refugiaților. Această criză a schimbat prioritățile Europei. Până acum, niciun program național sau regional nu vrea modificări, dar Comisia contează că statele membre vor reexamina programarea pentru perioada 2014-2020 să vadă dacă măsurile de integrare a refugiaților și migranților pot să fie consolidate. Merită să reamintim că Fondul European de Dezvoltare Regională poate să financeze o gamă diversă de măsuri, cum ar fi uh, primea cazare, uh, spitale mobile, aspecte sociale, asistență medicală, locuință, infrastructură, migrație. E o realitate <clears throat> la diverse niveluri. Orașele trebuie sprijinite pentru a deservi mai bine populația și să facă față provocării migrației, învățând unii de la alții din perspectiva europeană mai largă. Agenda urbană pentru Uniunea Europeană, ca și acțiunile inovatoare urbane, Invitația la propuneri se ocupă de integrarea refugiaților, reunesc autorități locale și naționale, organizații neguvernamentale pentru a face față acestei provocări la nivelul Uniunii Europene, ca și multor altora. Pactul de la Amsterdam va fi o etapă importantă pentru politica urbană europeană. Doamna președinte, o să mă opresc aici și, uh, după cum vă spuneam la început, vă stau la dispoziție pentru întrebări și aș vrea în primul rând să aud părerile dumneavoastră în legătură cu chestiuni legate de cadrul financiar multianual, politici structurale. E o ocazie bună pentru mine să aflu unele lucruri noi de la dumneavoastră, fiind specialiști în acest domeniu și aș vrea de asemenea să vă explic poate dacă vă interesează oportunitățile <clears throat> legată de FACE, ce putem face împreună. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sunt convinsă că o să aveți multe de aflat despre cadrul financiar multianual, politica de coeziune, viitoarea politică de coeziune, viitorul cadru financiar multianual. Toate subiectele sunt pe agenda Comisiei regi și sunt convinsă că o să vi se adresez diverse întrebări. Începem acum cu întrebările și sugestiile din partea coordonatorului domnul Van Nistelrooy din partea PPE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. În primul rând, cred că ar trebui să vă felicit. Sunteți maestru în comunicare. Dacă mă uit la ce comunicați pe Twitter, comentarii din fiecare zi, în fiecare săptămână, comunicat din partea Comisiei Europene, instrumentele cu IMM-urile, 200 de angajați aici, faceți toate acestea în fiecare zi, deci felicitări, dar oarecum. Când o să prezentați primele rezultate tangibile pe baza cărora să vă judecăm? Am spus ceva cu iunie, dar poate nu v-am înțeles eu bine. Pentru că ar fi ceva important. mi aduc aminte, la un moment dat, în această comisie regii, când am căzut de acord cu la regulament, și am spus bun, dar cum uh, corespunde la sfârșit, cum se pot face sinergiile, rămâne de văzut. E un instrument nou și nu putem noi prezice cum se va aplica în Europa. Și acela a fost momentul în care am spus, da, bine, poate trebuie să ne ajustăm fondurile sau regulamentul nostru privind uh, fondul de investiții structurale european. Suntem și noi la fel de mulțumiți ca și dumneavoastră, dar așteptăm totuși rezultate concrete ca să nu facem doar uh, o promovare a posibilităților, ceea ce fac în fiecare discurs în țara mea, dar în egală măsură să fim uh, colegiuitori, nu doar uh, să avem rolul de stimulare. Câteva observații legate de modul în care ne-ați întrebat ce putem face. În primul rând, cu cadrul financiar multianual în această dezbatere, PPU l a sugerat ca <clears throat> miliardele de euro care sunt deja angajate, care acum în mod automat se duc înapoi la statele membre, să punem capăt acestei aiureli. Pentru că fiecare trebuie ceruți banii și banii sunt aici, înainte din motive legate de agricultură, acum de politica regională, știm că aceste lucruri se întâmplă și apoi trebuie să mergem în genunchi la statele membre. Vă rog să puneți capăt aceste aiureli. E acum un amendament în raportul din proprie inițiativă 2016 de la Comisia de Buget co-raportor fiind cu Ian Olbricht și am inclus acest element. E ceva extrem de important. Ați vorbit despre flexibilitate. E vorba de acești bani comunitari și ar putea fi de ajutor și ați vorbit de refugiați, poate să vă ajute mult. Nu e nevoie de noi probleme, problemele apar în fiecare zi, dar e important să utilizăm banii și puterea pe care le avem. Acestea erau două observații și apoi cea de-a treia, legată de modul în care dumneavoastră sunteți și un campion al multiplicării. În politica regională, în țara mea cel puțin întotdeauna am spus, un euro european duce până la urmă în rezultate 4. Dumneavoastră aveți o altă formulă? Nu știu, nici nu vine să-mi imaginez cât era, 20 sau chiar mai mare era suma sau efectul de multiplicare. Dar și asta e ceva important, nu doar drept comentariu, ci chiar ceva serios de avut în vedere pentru viitor. Avem deja un studiu la regii și alte documente în care se vede unde e nevoie de granturi. Unde e nevoie absolută de granturi, pentru că nu e piață, cercetare, dezvoltare și în alte situații funcții publice pe care nu vrea să și le asume nimeni să investească bani. Cum să avem instrumente puse în mișcare de piață mai atrăgătoare? Această dezbatere cred că nu are loc în Parlament, nici la Comisie, nici la BEI. A fost aici domnul Montero și întotdeauna ne-a spus și înainte să face, toată lumea poate să vină, dar nu, nu am impresie foarte bună. Dacă se dublează, nu e mult. Dacă sunt 20 de miliarde, se dublează, da, nu e mare lucru. Unde putem ajunge în perioada următoare? Vreau o discuție serioasă cu Consiliul, cu toată lumea, cu experții, pentru că acest aspect. Și ultima observație, părerea mea despre situația actuală în Europa. Tocmai am vizitat Slovenia și Croația luna trecută. Și ce m-a frapat acolo a fost că regiunile din noile state membre, unde am investit mult din banii de coeziune, sunt mult în urmă și o rămâne în urmă substanțial. Și sunt prost conectate cu multe lucruri pe care le facem acum în Europa, în cercetare, în dezvoltare. N-au viteza necesară și ce ține de capacitatea Europei. După criză, cred că diferența e chiar și mai mare decât înainte, nu e mai mică. Deci trebuie să ne uităm mai în profunzime. Nu e vina coeziunii sau alte politici. Aceasta e situația pe care o vedem pe teren și întrebarea care se pune este care ar putea să fie după această perioadă rezultatul regiunile implicate în convergență și cele bogate, să nu că mai bogate, dar cele care rămăseseră în urmă să avanseze, vechile state membre în această etapă au 65% din orizont 2020, chiar mai mult decât vreodată în trecut, concentrate în vechile state membre și mai puțin în noile state membre. Și nu cred că e bine. Sper că cu EFSI să putem avea această dezbatere pentru că o politică de coeziune suntem pentru o Europa în care să fie mai multă solidaritate și nu doar pentru refugiați, ci și în aspecte mai fundamentale. Și sper să veniți cu o propunere mai echilibrată. Dar sper că vă dați seama că de fapt suntem de aceeași parte. Mulțumesc foarte mult, doamna Roel, din partea socialiștilor și democrației. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am și eu câteva întrebări legate de politica de coeziune și câteva observații legate de planificarea pe termen mediu și politica de coeziune. În legătură cu aceasta din urmă, cred că Parlamentul European a negociat o politică de coeziune foarte bună, care este modernă și care este adaptată la provocările moderne. Sunteți și dumneavoastră de aceeași părere? Uh, vă întreb uh, atât de precis pentru că am auzit zvonuri de la comisie, nu neapărat de la Digi Regio, care spuneau că uh, politica de coeziune este învechită, că nu mai avem nevoie de ea și că ar fi mai bine să se susțină programul de investiție al lui Juncker, pentru că factorul de multiplicare de 1 la 17 e mult mai bun. Eu vreau să vă întreb dacă împărtășiți această opinie sau sunteți de părere, ca și noi, cei de la Parlament, că avem nevoie de o politică de uh, coeziune modernă și orientată spre viitor. În al doilea rând, există, după părerea dumneavoastră, proiecte care chiar să fi uh, manifestat acest factor de multiplicare despre care s-a vorbit, pentru că m-aș bucura să existe, dar am mari îndoieli. Uh, Apoi, ați vorbit chiar dumneavoastră despre condiționalitatea macroeconomică. Există um, um, indicii în acest sens, pentru că noi la Parlamentul European am acceptat cadrul de negocieri, trebuie să depunem acum um, amendamente de compromis, dar uh, aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră, dacă e bine să fie incluse aceste condiționalități, pentru că numai da, cu ajutorul lor poate, finanț- poate funcționa politica financiară din statele membre. M-ar interesa ce informații aveți pe această temă. De asemenea, cred că uh, e important să facem mai mult decât să susținem instrumentele financiare sau politica de coeziune. Cred că trebuie să facem mai mult pentru că uh, cu toată bunăvoința, nu este suficient uh, ce se face uh, cu Fondul Social European, trebuie să se lucreze și cu credite și cu alte instrumente financiare. E nevoie de impulsuri, cred că toată lumea e de acord. În ceea ce privește evaluarea la jumătate uh, de mandat a CFM, tocmai am votat un proiect de aviz aici la comisia noastră pe această temă și cred că un lucru e clar, dorim uh, să fie păstrate pe termen scurt fondurile de coeziune, credem că suntem bani bine investiți din banii contribuabililor. Într-adevăr, aud adesea că e nevoie să se cheltuiască mai mulți bani pentru a se rezolva diferite probleme. Cred că se trage foarte mult de flexibilitate, cred că s-a folosit destul flexibilitatea și nu cred că este uh, dorit de Parlament să se introducă și mai multă flexibilitate în politica de coeziune. Și uh, iarăși se pune problema ce părere are și Consiliul, însă eu am impresia că Comisia dorește să meargă pe calea cea bună uh, în ceea ce privește obiectivele de coeziune până în 2020. În ceea ce privește politica de coeziune și la lacunele de plată și uh, sumele neacoperite, acestea ar trebui finanțate până la sfârșitul anului, dar uh, mă tem că aceasta nu, este, nu va fi o soluție definitivă la această problemă. Ați spus-o și dumneavoastră că există multe motive pentru care problemele acestea vor continua să existe și ca aproape întotdeauna, la sfârșitul perioadei de programare, rămân uh, multe solicitări de plată din statele membre care sosesc toate deodată și deci ne vom trezi exact în aceeași situație ca și la ultima perioadă. Aveți um, o idee de propunere pentru revizuirea la jumătate de parcurs a CFM, tocmai pentru a preveni această dificultate? Și, în ultimul rând, revizuirea la jumătate de parcurs uh, V-ați referit la ea numai în ceea ce privește planificarea financiară pe termen, mediu, pe termen uh, scurt, dar noi avem nevoie și de o evaluare pe termen mediu a politicii de coeziune în sine și eu v-aș ruga ca cel puțin până la sfârșitul anului Comisia să facă propuneri uh, referitoare în mod direct la politica de coeziune, pentru că atunci când mă uit la calendar, Văd că în 2019 avem alegeri europene, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul lui 2018 trebuie să încheiem negocierile, pentru că dacă nu le încheiem până atunci, atunci în 2020 nu vom putea începe uh, noua perioadă de programare ținând cont de toate uh, cerințele. Și sperăm ca până atunci să primim propuneri corespunzătoare din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Crel. Reprezentanții ECR nu sunt în sală. Îi dau cuvântul domnului Iacovcici de la ALDE. Lijepo, gospođo predsjednice, poštovani... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule vicepreședinte Katainen, mulțumesc uh, pentru prezență la acest schimb de opinii. Credem că este foarte bine să avem uh, o continuitate în dialog. Am discutat uh, până acum foarte mult și nu vreau să uh, reiau ce au spus antevorbitorii mei, dar cred că este important să consolidăm uh, politica de coeziune, pentru că nu se poate fără ea. Politica de coeziune, în forma sa actuală, nu știu dacă este sustenabilă. Trebuie să facem schimbări în uh, următoarea perioadă de un an sau doi ca să putem fi consecvenți în politicile noastre la Parlamentul European și la nivelul Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește uh, așa zisa coaliție pro-europeană din Parlament. Aș mai dori să subliniez faptul că este important să se creeze sinergii între uh, fondul Juncker și politica de coeziune. Acest lucru este de o importanță deosebită, pentru că noi considerăm că astfel s-ar putea confirma consecvența utilizării fondurilor puse la dispoziție de comisie prin EFSI. Și aș dori să mă refer la o idee practică în calitate de eh, raportor pentru regiunea Adriatică Ionică. După cum știți, sunt și alte regiuni, regiunea Baltică, regiunea Dunării și pregătim acum strategia pentru regiunea alpină. Așadar, eu aș dori să discutăm despre macroregiuni și să vedem cum putem um, accesa potențialul politicii de coeziune prin macroregiuni pentru că nu există o apropiere directă a strategiei macroregionale. Cum putem atinge acest obiectiv dacă vrem să dezvoltăm și mai mult macroregiunile? Cred că trebuie să discutăm astăzi aceste chestiuni care presupun adoptarea unei poziții parlamentare pentru că altfel nu vom reuși să fim convingători în ceea ce privește macroregiunile și uh, politica de coeziune. Și vreau să invit pe dumneavoastră și să invit și Comisia ca în uh, următoarea perioadă de un an sau doi să uh, arătați cetățenilor că sunteți responsabili. Mulțumesc, domnul Omarji. Doamnă președinte, mulțumesc. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc uh, pentru prezență. Mulțumesc pentru uh, observațiile introductive care ne permit să avem o dezbatere pe fond în legătură cu politica regională și viitorul acesteia. Ați spus-o și dumneavoastră, e vorba de 350 de miliarde de euro, cu, care au obiectivul de a susține obiectivele din portofoliul dumneavoastră, investițiile, creșterea și ocuparea. Este vorba de o contribuție esențială, iar această politică regională are de asemenea obiectivul de a atenua efectele crizei în regiuni. Însă nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul esențial al politicii de coeziune. Aceasta este singura politică de solidaritate și obiectivul acesteia este reducerea diferențelor și uh, divergențelor dintre teritorii. S-a văzut din ultimul raport că, în ciuda eforturilor, aceste diferențe se adâncesc tot mai mult. De aceea, cred că este important, chiar dacă criteriul geografic nu s-a reținut pentru EFSI, este important ca această preocupare să fie avută în vedere, pentru că altfel implementarea de plină a EFSI va uh, duce la atingerea unor obiective diametral opuse celor stipulate în tratat. În al doilea rând, aș dori să mă refer la criza refugiaților. Această criză afectează întregul program de lucru al Comisiei și politica de coeziune este și ea vizată și eu cred că uh, putem să mobilizăm aceste instrumente pentru a răspunde acestei provocări. Și aș vrea să vă împărtășesc o idee personală, cel puțin o preocupare. La ultima negociere am creat uh, condiționalitatea macroeconomică. Știți uh, care e părerea mea? Există aceste macro condiționalități și știm că dacă condițiile legate de deficit nu sunt respectate, se riscă să se suspende fondurile. Dar astăzi am constatat că în multe state membre care au primit fonduri structurale nu se respectă valorile europene și nu se uh, aduc contribuții la găsirea unei soluții pentru criza refugiaților. Și dincolo de criza refugiaților, de multe ori sunt încălcate drepturile fundamentale. Eu cred că în momentul în care există un risc, un pericol de moarte pentru Europa, reprezentat de nerespectarea valorilor centrale ale tratatelor europene, cred că trebuie să reflectăm la uh, niște proceduri de sancțiune sau de, de condiționalitate pentru statele care nu respectă drepturile fundamentale și nici valorile Uniunii Europene. Și, în al treilea rând, aș vrea să mai vorbesc despre o propunere făcută recent de Institutul Jacques Delors propunere de a se reformula clauza de investiții prevăzută în pactul de stabilitate bugetară. Și cred că știți că, mai ales în zona euro, statele care ar avea cea mai mare nevoie în ziua de astăzi de flexibilitate vor pierde această clauză. Și aș vrea să știu dacă Comisia lucrează la o propunere pentru a permite ca mai multe state care au nevoie de investiții importante astăzi să poată beneficia de acestea fără să uh, fie uh, în pericol. Și nu mai vreau să insist, pentru că și acum două săptămâni uh, am discutat uh, la Comisia Europeană despre regiunile ultraperiferică uh, periferice. Voiam doar să salut uh, angajamentul dumneavoastră și să-mi exprim dorința ca proiectele depuse de regiunile ultraperiferice să fie eligibile în sfârșit. Ați spus-o și dumneavoastră, în ceea ce privește EFSI, comunicarea e foarte importantă. Noi am uh, re realizat această muncă de comunicare în regiunile de peste mări și sperăm ca speranța să nu fie pierdută. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vana! Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. Și eu vreau să vă mulțumesc în numele meu și al grupului meu pentru că ne oferiți ocazia acestui schimb de opinii și să vă mulțumesc pentru introducere. Antevorbitorii mei s-au referit la multe domenii tematice, eu vreau să mă concentrez asupra a două chestiuni concrete. Ambele vizează Fondul European de Investiții Strategice și obiectivul acestuia și anume uh, coerența cu uh, structurile europene cu, și cu fondurile structurale. Și uh, vreau să mă refer la o comunicare a Comisiei de la jumătatea lunii mai, care se referă la planul uh, tehnologic european și unde se pune foarte mult accentul pe utilizarea EFSI pentru proiecte tehnologice. Eu vin de la grupul Verzilor și noi am dorit să se aplice aceleași condiții la EFSI care se aplică la fondurile structurale, adică să nu poată fi folosite pentru uh, energia nucleară, pentru că riscăm să ajutăm la, să asistăm la o adevărată renaștere a um, energiei nucleare pe ușa din dos. Eu vin din Austria și la noi acest subiect al energiei nucleare e foarte delicat pentru toate partidele și uh, Cetățenii au considerat că este foarte bine că fondurile structurale nu pot fi folosite pentru acest obiectiv. Vreau să vă întreb, deci, care sunt intențiile dumneavoastră legate de acest document în care vă referiți explicit la, uh, nu doar la Fondul European de Investiții Strategice, ci și la politica de coeziune și la fondul uh, european, fondurile europene structurale și de investiții. În al doilea rând, am o întrebare similară legată de EFSI și primul pilon al EFSI. În regulile EFSI se spune explicit că în cazul acestui prim, acestei prime uh, perspective, în caz de risc, există mecanismul de protecție și în caz de risc pentru investiție, EFSI va acoperi um, deficitul. Și apoi se spune în altă comunicare că, de fapt, se va prelua riscul de către fondurile europene și de investiții. Ați putea să ne spuneți ce este cu această incoerență uh, legată de orientarea aceasta a dumneavoastră și cum se poate rezolva această contradicție pentru a se oferi o mai mare securitate juridică, pentru că e vorba de banii contribuabililor până la urmă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Damato. Mulțumesc, bine ați venit, domnule comisar. Domnule comisar, s-a sugerat că investițiile în Uniunea Europeană sunt cu 15% mai mici decât erau înainte de criză. Credeți că Politicile de austeritate au înrăutățit situația și mai mult. Acum avem EFSI și ESIF care ar trebui să acopere această lacună. Avem uh, programe de dezvoltare rurală, avem politica de coeziune, avem uh, fondul uh, maritim și pentru pescuit, și însă mi se pare că acest uh, nou fond este destul de uh, opac. Încă așteptăm uh, informații despre rezultate. S-a vorbit despre folosirea acestor fonduri pentru combustibili fosili. Eu cred că ar trebui folosiți pentru energii regenerabile dacă ne uităm la uh, Uh, biomasă, la centralele eoliene offshore, se vede că, de fapt, pe acea cale fondurile ajung la bănci mari și uh, uh fonduri internaționale. Am uh, dori să se uh, Ține cont de toate acestea. Vreau să mă refer la un proiect care se numește Inuoco, cu ramuri în Irlanda și în Grecia. Și um, la toate proiectele finanțate prin EFC se uh, folosește o garanție BEI, dar nu sunt uh, totdeauna făcute publice toate informațiile care ar trebui să fie făcute publice și aș vrea să mă plâng de această lipsă de transparență. Apoi aș dori să mă refer la complementaritatea dintre EFSI și fondurile structurale. Știu știm că uh, s-au luat fonduri din orizontul 2020 și din fondurile structurale pentru a se finanța planul Juncker, dar uh, nu e clar ce s-a făcut și în mass media se fac confuzii uh, din greșeală au intenționat și până la urmă toată această confuzie este în detrimentul IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt întrebări de la coordonator, mai am încă trei nume, încă cinci nume șase nume care de la persoane care doresc să adreseze întrebări. Mulțumesc. Vă rog. O să vă dau cuvântul pentru o primă rundă de răspunsuri și apoi vom continua cu întrebările pentru că mai sunt șase doritori. Mulțumesc foarte mult. O să încerc uh, să aduc împreună diversele întrebări. În primul rând despre FC în general. V-am dat niște cifre și vă dau și niște cifre. Deja avem 64 de proiecte de investiții finanțate prin FC, fie sunt investiții industriale, fie în infrastructură. Am folosit 9,3 miliarde de euro pentru aceste 64 de proiecte. Avem 185 de acorduri uh, între bănci de intermediere și FC și uh, IMM-uri. În acest scop am folosit 3,5 miliarde. Deci deja în acest moment aceste 85 de bănci au semnat un acord care finanțează 100 142.000 de IMM-uri. 142.000 de IMM-uri europene vor fi finanțate, deci, deja pentru că avem aceste acorduri cu băncile. Și când adunăm FC pentru IMM-uri și pe cel pentru pro, pro, proiecte mai mari, am folosit 12, ceva miliarde ceea ce vor duce la investiții în valoare de 100 de miliarde de euro. Deci există clar uh, uh, un avantaj. Nu sunt bani magici, dar putem să ne gândim la investitorii respectivi, la persoanele care au beneficiat. Nu. 100 de miliarde de investiții noi folosind 12 miliarde din banii contribuabililor europeni, ceea ce arată că funcționează. Și vă mulțumim pentru întrebări, pentru că v-ați referit la publicitatea noastră, încercăm să comunicăm tot ce știm, astfel încât toate țările, toate companiile, toate regiunile să copieze cele mai bune practici de la alții și dacă cineva nu mă urmărește pe Twitter, de exemplu, vă încurajez să faceți acest lucru. Pentru că sunt foarte multe informații apropo de ce am spus și ce am făcut. Și puteți urmări exact acolo activitatea. Și poate sunt și bune exemple care pot fi repetate în regiunea dumneavoastră. O provocare a FCI este lipsa de conștientizare. Toate țările, toate regiunile, de fapt nu toate știu ce șanse există. Și aici avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Și vreau să fiu foarte deschis, ca întotdeauna. Cunosc doar o mână de parlamentari care au făcut ceva ca să transmită mesajul referitor la EFSI. Sunt, dumneavoastră sunteți mulți și știți mai bine decât oricine ce poate să facă EFSI, așa încât sper că veți transmite aceste informații despre ce s-a făcut cu aceste fonduri și dacă aveți nevoie de informații, vi le punem la dispoziție. Ori toate proiectele pot fi găsite pe site. Sunt inovații extraordinare acolo. Platforme de eficientizare energetică, E vorba de 42.000 de locuințe în Franța, de exemplu, și există acolo asistență tehnică pentru uh, uh, reabilitarea celor locuințe, pentru a eficientiza utilizarea de energie. Sunt proiecte care pot fi repetate și în alte locuri. Un proiect din Portugalia, de exemplu, e interesant. Sau din Cipru, și uh, aducem împreună bancherii și antreprenorii și reprezentantul Uniunii Europene uh, îi aducem în țara mea, de exemplu, și persoana de la BEI din țara respectivă și încercăm să vedem cum putem crea o platformă pentru infrastructura de turism, pentru renovarea infrastructurii de turism. Sunt mii de întreprinzători care nu pot obține bani uh, la un preț rezonabil ca să reabiliteze un hotel astfel încât să fie mai eficient sau să construiască ceva nou pentru a-și extinde afacerea. Da, dacă aș ducem împreună multe investiții mici de felul acesta, putem obține o finanțare mai ieftină. Deci, europarlamentarii po- pot să joace un rol extraordinar aducând împreună nevoia de bani și uh, utilizarea surselor FC. Deci haideți să colaborăm mai activ decât am făcut-o până acum. Doamna Aspirakis nu este un europarlamentar care a făcut extrem de mult în Grecia și apreciem acest lucru. Noi nu obținem dividende nu dacă vindem împrumuturi de genul acesta în țara dumneavoastră. Dar e bine ca oamenii să beneficieze, să se creeze locuri de muncă, pentru că instrumentul este extraordinar. Și este la dispoziția dumneavoastră, la fel cum este și la dispoziția noastră. Deci sper că vom reuși să cooperăm. Doamna Crăl s-a referit la politica de coeziune uh, și a întrebat dacă este învechită. Nu neapărat, dar întotdeauna uh, e bine să vedem dacă putem îmbunătăți lucrurile, dacă putem face ceva mai bine. Dacă analizăm instrumentele financiare, atunci, sigur, și dacă uh, finanțarea va rămâne așa cum este, mm, Trebuie să ne gândim cum putem folosi resursele existente pentru a îmbunătăți instrumentele financiare. De exemplu, inițiativa pentru IMM-uri este o modalitate foarte bună de a folosi fondurile structurale. Și mulți colegi s-au uh, referit la combinația dintre EFSI și EFIS. Am publicat o comunicare pe această temă, dar trebuie să spun că e cam complicat. Regulile noastre sunt complicate. Ideea de a folosi folosirea fondurilor structurale nu este tocmai cea mai simplă. De aceea am uh, creat niște servicii de consiliere uh, pentru investiții la nivel european uh, și vă pot ajuta, pot ajuta regiunile sau statele membre să combine Uh, cele două tipuri de fonduri. Vă încurajez să transmiteți și acest mesaj. Și dacă doriți informații, cabinetul meu, serviciile noastre vă pot ajuta. Aceste servicii de consiliere, platforma de consiliere poate să explice cum se pot construi platforme de investiții sau cum pot fi folosite împreună fondurile EFSI și fondurile structurale. Condiționalitatea macroeconomică acum. Ați spus întrebări legate de acest lucru. Ceea ce e rezonabil. Hai să vedem realitatea întâi. Dacă un guvern, pentru diverse motive, nu face suficient de multe lucruri pentru a întări finanțarea publică, asta înseamnă că oamenii sărăcesc. Și n-aș vrea să susțin aceste politici, dar dacă o țară promite și hotărăște că trebuie să facă reformă pentru că nu, lucrurile nu mai funcționează, atunci nu mai e o chestiune de, de, de, care să țină de cifra datorilor sau cifra deficitului când se folosesc fondurile structurale. Folosim banii altor contribuabili pentru a încuraja statele membre ca să-și mențină finanțele publice în ordine. Comisia știe exact ce trebuie făcut. Și este o încurajare pentru toată lumea dar dacă analizăm și alte domenii de politică economică, dacă niște țări, de exemplu, încalcă um, de bunăvoie um, statul de drept și regulile sale, vrem să încurajăm asemenea țară? Nu. Există valori ale Uniunii Europene uh, care trebuie respectate. De aceea, stimulentele noastre, resursele noastre trebuie direcționate în sensul acestor valori. revizuirea cadrului financiar multianual. Nu sunt uh, specialist uh, în starea de lucruri. Cristalina Gheorgheva, colega mea, știe exact care e situația, știe mult mai bine decât mine. Dar am impresia, sau cel puțin am auzit pe nimeni care să spună că știe de unde se pot tăia bani și de unde se pot muta bani într-un buget într-altul. Deci, nu am auzit pe nimeni care să spună că e dornic să plătească mai mult, așa că nu mă aștept ca statele membre să plătească mai mult. Poate că greșesc, dar cred că o să ajungem în situația în care cheltuim resursele existente mai bine. Asta ar fi scenariul pozitiv. Sigur, e o șansă, e o șansă. Există bani dedicați diverselor scopuri și înainte să în loc să-i trimitem înapoi, mai bine folosim pentru altceva. Dar există moduri diferite de a face acest lucru. Doamna Gheorgheva este foarte angajată în ideea cheltuirii bugetului cu rezultate dacă pro- perioada de programare sau dacă EFSI va produce schimbări majore la nivelul statelor membre care nu sunt, de, nu sunt deja la nivel mediu cu economiile lor. Cred că știți mai bine decât mine care este realitatea. Dacă mă refer la amănunte, Trebuie să fim atenți la serviciile de consiliere, pentru că în felul acesta statele unde nivelul de administrație nu este cel mai înalt uh, pot să învețe ceva și uh, învață să folosească fondurile EFSI mai eficient. Există proiecte EFSI în 26 de state membre. Cipru și Malta nu au deocamdată proiecte. Am colaborat cu cele două țări, dar deocamdată nimic. Nu se pune problema doar că administrația a rămas în urmă. De exemplu, Bulgaria și România. În Bulgaria, băncile private au fost foarte active în ce privește finanțarea IMM-urilor. Deci nu e o chestiune de autoritatea publică, ci e vorba de băncile private care au uh, cerut fonduri de la EFSI și servesc clienții. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat încă în România, dar ne ocupăm de această chestiune. Însă, pentru a permite tuturor statelor membre să folosească toate șansele pe care le au, trebuie să vedem ce spun serviciile de consiliere. Energia atomică și EFSI. EFSI nici nu finanțează și nici nu va finanța proiecte de genul acesta. O zonă care a folosit foarte, foarte mult fondurile acestea, mai mult decât celelalte domenii, este domeniul eficienței energetice sau domeniul surselor de energie regenerabile, ceea ce mă bucură, pentru că acesta este viitorul. FC se uh, adresează pieții, pieții private, sectorului privat, pentru că ei nu prea doresc să financeze proiecte noi energetice sau proiecte de energie regenerabilă. Am un exemplu extrem uh, de fascinant pe care vi-l pot cita. În Danemarca, de exemplu, există un model excepțional care poate fi copiat de alte țări există un fond de investiții private la care EFSI uh, a contribuit cu capital și capitalul acesta uh, uh, este în posesia lor, el va, va fi cel care va fi afectat dacă există pierderi. Dimensiunea întregului fond este de 2 miliarde de euro, iar fondul danez va investi în, în proiecte de energie regenerabilă în nordul Europei. Deci, fondurile de pensii sunt folosite pentru a plăti proiecte de energie regenerabilă. N-am mai auzit niciodată chestia asta. Uh, e un model care poate fi copiat, nu? Deci e vorba de uh, capital care e investit în acest, uh, în acest gen de proiecte și este o manieră inovatoare de a investi în proiectele astea. Uh, if the austerity has dacă austeritatea a înrăutățit situația investițiilor. Da, într-o oarecare măsură. Pentru că și investițiile publice s-au redus. Și apoi mai puteți să puneți o întrebare. Dacă situația va fi mai bună sau ar fi fost mai bună dacă statele membre nu și-ar fi consolidat bugetele. Nu cred. Din fericire, acum vedem niște rezultate pozitive, niște evoluții pozitive la nivelul investițiilor. Nu suntem unde am vrea să fim, dar ne apropiem de nivelul dorit de investiții și o să începem să vedem impactul FC. Investițiile revin în momentul în care investiția au încredere, investitorii au încredere în viitor și în țara în care investesc. O politică fiscală sănătoasă este foarte importantă. E o precondiție pentru investiții și pentru crearea de locuri de muncă. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Uh, și încă ceva, încă un aspect referitor la biomasă și energia regenerabilă. Există deja proiecte EFSI în care biomasa este elementul crucial. Biomasa este folosită altfel decât era fol folosită, folosită înainte. Nu e numai o sursă Uh, de a produce hârtie de copiat, ci există utilități, utilizări mai moderne pentru biomasă, subproduse, de exemplu, care se pot uh, dezvolta pe baza biomasei cu ajutorul fondurilor, fondurilor EFSI. Și în final vreau să vă spun că trebuie să colaborăm, să sporim uh, conștientizarea acestor șanse în regiunile dumneavoastră și puteți folosi ca exemplu ce găsiți pe site apropo de ce au făcut alții și dacă aveți nevoie de ajutor privind fondurile astea, FC și fondurile structurale, vă putem pune la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie. Mulțumesc! Am pus o întrebare apropo de evoluția situației uh, cu plățile și spuneați că se va termina problema la sfârșitul anului, dar mi-am imaginat că veți reveni, eu știu, peste 2 ani cu mai mult decât acum. Întrebarea era dacă sunteți gata să faceți ceva ca să preveniți întârzierea plăților. Cristalina Georgieva e colega care trebuie să răspundă, pentru că ea știe mai bine decât mine cum stau lucrurile. Președinte, mulțumim. Vom avea ocazia să-i punem întrebări și doamnei Gheorgheva când ne vom întâlni în iulie, dacă nu mă înșel. Mai avem șase vorbitori. O să vă rog să nu depășiți două minute, să-i dăm șansa domnului Catania să și răspundă la întrebări. Doamna Maletici, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit, domnule Katainen. Am o întrebare legată de sinergie între fondurile EFSI și ESIF. În esență, când ne uităm la <clears throat> proiectele finanțate și vor fi finanțate din ESIF, uh, proiectele finanțate public, există deja o cofinanțare prevăzută din partea BEI, nu doar pentru partea de finanțare națională, ci și pentru partea neeligibilă din finanțare. Dacă ne uităm la proiecte private care sunt sau urmează să fie finanțate din ESIF, avem regulile privind ajutorul de stat, <clears throat> conform cărora nu se pot utiliza alte surse, cum ar fi EFSI în plus, avem reguli diferite în general, pentru că avem nevoie de documentație diferită pentru ESIF și alta pentru EFSI și criteriile de selecție, de evaluare, toate diferă. Cum putem avea atunci sinergie în practică, având în vedere toate aceste diferențe? Vă mulțumesc și pentru încurajarea de a discuta noi mai mult în țările noastre despre posibilitatea de utilizare a fondului EFSI. Eu cred că ar trebui să vorbim despre asta și în țările din afara Uniunii Europene care ar putea să utilizeze fondul. Și, deși știu că ați vizitat multe state membre, probabil când organizăm o conferință să putem conta pe personalul dumneavoastră sau cei de la BEI care să vină să ne explice posibilitățile care există. Mulțumim. Domnule Von, aveți cuvântul. Mulțumesc, îi mulțumesc domnului vicepreședinte al Comisiei că a venit să discute din nou cu noi. A spus clar inițial că n-ar exista o legătură directă între FC și fondurile structurale a spus că vreți ca cele mai bune proiecte să fie finanțate în EFSIM, dar până la urmă ați clarificat că există oportunități de combinare a EFSI cu fonduri structurale și cred că ar fi util să primim exemple cum se întâmplă ulterior. ne aș cerut să vă ajutăm și cu informare. În contribuție ați menționat un serviciu de consiliere disponibil. Puteți să ne dați mai multe amănunte? cerulare. Apoi aș vrea să mă refer la ceva legat de cadrul financiar multianual. Vin din Regatul Unit și nu mă grăbesc să văd propunerile. Desigur, nu înainte de sfârșitul lui iunie. Puteți să le publicați când doriți, dar până atunci prefer să aștept. În ce privește conținutul, știm că va fi dificil să existe orice creștere la plăți la MFF, iată de ce e important să vedem alte elemente altele decât structurile actuale. Ați menționat flexibilitatea, un lucru important. De asemenea, când există probleme cu plățile și alte elemente tehnice, cei de pe teren, dacă nu primesc finanțarea, provocă probleme și trebuie să găsim soluții. Și pentru asta, al treilea aspect la care vreau să mă refer, viitorul politicii de coeziune a fondurilor respective, menționată și de colega Crel, foarte importante pentru Comisia noastră pe plan economic, financiar, pentru regiuni, dar importante și pe plan politic. Multe comunități, principalul beneficiu pe care îl văd din calitatea de membru, o placă albastră care spune s-a făcut proiectul cu bani europeni, deci dacă se continuă politica de coeziune, acceptăm cu toții că dacă se menține politica de coeziune, trebuie să mergem spre un sistem bazat pe performanță, pe rezultate tangibile. Asta nu înseamnă că vrem să utilizăm scuza de a tăia politica de coeziune, nu vrem penalități sau sancțiuni automate pentru <clears throat> proiecte care nu reușesc, dar trebuie să ne adaptăm mai mult spre un buget uh, sau un sistem de bugetizare bazat pe rezultate, pentru că e important să demonstrăm pe viitor dacă vrem să protejăm bugetul Uniunii Europene și fondurile din politica de coeziune, să demonstrăm că sunt eficace, că dau rezultate, că duc la rezultate. Dacă aveți idei în acest sens, ar fi utile. Vorbim cu toții despre bugetizare bazată pe performanță, dar nu știm cu toții concret ce ar înseamnă. Mulțumim. Doamna Rodriguez acum. Ehm, Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule Katainen. Nu pot să comentez intervenția europeană cu băncile portugheze. Era o bancă din uh, Portugalia care a provocat pagube multor cetățeni. Aș vrea mai degrabă să mă refer la regiunile ultraperiferice. Știu că sunteți foarte atent la aceste regiuni. Dimensiunea lor e unică în spațiul european Rămân totuși probleme structurale de neocolit în ce le privește. Așadar, întrebările mele reprezintă și o reflexie. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Regiunile ultraperiferice sunt afectate de șomaj, de migrație, <clears throat> de pierderea de mână de lucru calificată, există niște probleme structurale de competitivitate, în comparație cu marile centre europene ce privește ocuparea forței de muncă. Nu e vorba aici de mobilitate profesională. M-a plictisit cât se tot vorbește despre acest subiect. Nu, e vorba de probleme de emigrație și în legătură cu probleme de competitivitate. Cum vorbim de competitivitate când vedem că unele astfel de regiuni nu au acces la platforma continentală? decât pe calea aeriană, deci transportul de produse e ceva foarte costisitor și afectează mult IMM-urile. Se vorbește mult despre competitivitate, cercetare, inovare. Sunt cercetătoare ca formație, deci știu foarte bine care sunt dificultățile pentru a avea o masă critică pentru aceste regiuni și atunci ce măsuri, ce discriminare pozitivă există sau s-ar putea aplica pentru regiunile ultraperiferice pe lângă articolul 349 și o să vă dau un exemplu concret în fond care încă n-a ajuns în regiunea autonomă a Madera, Fondul Social European, guvernul central ne spune că responsabilitatea îi aparține Uniunii Europene, iar apoi mi se prezintă altfel lucrurile când pun întrebări Comisiei Europene. Aș vrea să precizez de asemenea că ce privește revizuirea programelor legate de refugiați și ca participant la Euromed, e o chestiune care mă preocupă. Ar trebui să facem mai mult, cred eu. Mă refer la revizuirea programului cu Turcia în special. Și nu sunt de acord să se spună că politica de coeziune trebuie să se concentreze pe rezultate. Desigur că e nevoie de o evaluare a proceselor, e ceva important pentru că punctul de sosire e același, dar punctul de pornire e diferit și în încheiere aș vrea să vă spun că pentru regiunile ultraperiferice nu vreau să spun că ar fi nevoie de fonduri suplimentare, nu că e nevoie de mai mulți bani. Ce vă solicit este să găsiți o soluție structurală pentru regiunile ultraperiferice. În ce privește <clears throat> anumite criterii macroeconomice, ele pot a penaliza regiunea ultraperiferice, lucruri valabile pentru insulele Azore și Madeira. Azore a respectat întotdeauna deficitul, Madeira nu. Ar fi nedrept ca cei din Azore să nu poată utiliza fondurile europene dacă Portugalia nu respectă regulile în ansamblu și în ce privește sancțiunile, de ce nu există alte criterii, cum ar fi una legată de drepturile omului. Președinte, mulțumim doamna Spirachi acum. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru cuvintele mele. Există o lipsă de comunicare, dar mulțumită eforturilor noastre încercăm să facem mai mult, mai ales în ce privește complementaritatea legată de EFSI și fondurile structurale. Aș vrea să spun că e și o lipsă de absorpție și de management în multe state membre. Ca exemplu, aș vrea să vă prezint unele date din Grecia, conform unui raport recent prezentat de Ministerul Economiei din Grecia către Comisie, din 5 miliarde de euro programe operaționale regionale, doar 0,49% s-a absorbit și 13,4 miliarde de euro care vin din programe sectoriale, doar, doar 1,63% s-a absorbit. Asta e problema reală. Aș vrea să vă întreb în primul rând dacă aveți de gând să propuneți unele inițiative concrete pentru a încuraja statele membre să absorbe mai, o mai mare finanțare și să existe anumite elemente legate de complementaritate. A doua întrebare se leagă de trimiterea dumneavoastră la ce utilizare putem da pachetelor din cadrul financiar multianual pentru statele membre. Încuraja statele membre să reexamineze propriul pachet financiar. Așa să vă întreb dacă există exemple. Știu că Italia a avut o inițiativă legată de utilizarea finanțării MFF pentru a răspunde crizei refugiaților. Aveți exemple din Grecia sau din alt stat membru în același sens? Mulțumim, doamna Michel. Mulțumesc. Doriți să faceți publicitate pentru EFSI. Uh, trebuie să vă spun că pentru a face EFSI, a face publicitate unui lucru, trebuie să fii convins de acel lucru. Și pot să vă spun că cercetarea de până acum și de altfel și ceea ce ați prezentat dumneavoastră astăzi concret nu m-au prea convins de eficiența acestui proiect. Am, uh, ne-am uitat la proiectele EFSI uh, sub girul BEI și uh, sunt reprezentate mai multe state europene în acest eșantion și ni se pare că EFSI e foarte mult utilizat pentru proiecte mari, inclusiv în, în țara mea, Germania. Și am o întrebare foarte concretă pentru dumneavoastră. Uh, Chiar sunteți de părere că de EFSI vor profita acele regiuni care au momentan cele mai reduse investiții, cele care au cel mai mult de recuperat în acest domeniu. Pentru că din ce văd până acum, nu au foarte mult acces la aceste fonduri, acele regiuni și următoarea întrebare este, de fapt, foarte strâns legată de prima. Cum uh, priviți dumneavoastră, printre altele, utilizarea EFSI în Grecia? Când mă uit la aceste proiecte, uh, văd doar unul din Grecia Chiar um, există o susținere țintită pentru investiții care până acum nu erau făcute? V-aș fi foarte recunoscător dacă ne-ați putea da răspunsuri foarte concrete. The last question. Mulțumim. Ultima întrebare, domnul Măscur. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule vicepreședinte, mai întâi vreau să vă mulțumesc ca și colegii pentru că ați venit să ne vorbiți despre fondurile de coeziune, politica regională. Vreau să spun că și eu vin într-o regiune ultraperiferică și sprijin ce a spus colega Rodriguez. Aș fi tu să spun și eu același lucru ca și ea. Dar am o întrebare pentru dumneavoastră, dar nu înainte de a vă spune că ați spus că regiunea ultraperiferică nu au oportunitățile care există în ce privește gestionarea fondurilor și ne-ați invitat să mergem pe teren să le explicăm noi ca parlamentari mai bine. Vreau să vă spun că noi facem asta. Eu cel puțin fac asta, merg în regiunea din care vin, știu cu ce probleme ne confruntăm ca regiune insulară. Întrebarea pe care vă adresez. Auzim multe, s-a spus mult, despre ce vor deveni fondurile din politica de coeziune. Puteți să ne spuneți astăzi, să ne asigurați, să ne spuneți în legătură cu zvonurile pe care zicem că aceste fonduri vor fi reorganizate, avem motive de îngrijorare sau nu. Vreau să vă precizez că e un instrument financiar care mie mi se pare exemplul cel mai edificator al valorii sau valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, pentru că e pusă în serviciul solidarității și solidaritatea nu e vorba goală pentru mine, care vin dintr-o regiune de insulă. Vă întreb, puteți să ne asigurați la ce ar servi toate discuțiile și intervențiile noastre dacă mâine n-am putea avea garanția că aceste fonduri vor fi fie menținute, fie că ne puteți da o altă asigurare pentru a evita anumite neliniști. Mulțumesc. Președinta, vă mulțumesc tuturor foarte mult. Aș vrea și eu să spun două propoziții ca membra a Comisiei Rege. Nu o să vă adresez întrebări, s-au pus toate întrebările, vom primi răspunsuri într-un viitor apropiat, poate, dar aș vrea să declar că știu că sinergia dintre EFSI și ESIF fondurile structurale e foarte populară în Bulgaria și că o să depun efort în această direcție. Sper că o să primesc ajutor din partea dumneavoastră și a cabinetului dumneavoastră și a consilierilor în materie de FCE. O declarație doar și acum am reușit să vă dăm șansa să și răspundeți uh, al doilea grup de întrebări. Mulțumesc. <clears throat> Mai întâi la întrebarea legată de serviciile de consiliere. În esență se găsește totul. Pe pagină am spus acronimele invers, Hubul de investiții, de consiliere pentru investiții, unde am reunit toată expertiza din partea Comisiei și Băncii Europene de Investiții Există o adresă de e-mail sau un număr de telefon pentru persoana de contact cea mai apropiată sau cea mai potrivită în legătură cu o anumită întrebare. Nu mi-aduc aminte cifra cea mai recentă, câte contacte s-au stabilit, dar dacă vă spun, să zicem, 150 de contacte și 7% din sectorul privat. Deci oferă consiliere și asistență <clears throat> pentru domeniul privat, dar și pentru autorități publice. ce au făcut până în prezent. Au ajutat, de exemplu, unele autorități publice să realizeze proiecte în parteneriat public-privat pentru a avea o cât mai mare eficacitate și să dea consiliere cum ar corespunde <clears throat> cu regulile de contabilitate publică, au posibilitatea de a realiza proiecte de restructurare ca să fie mai eligibile pentru alți investitori și au ajutat să se găsească oportunități de finanțare europeană, cum să se utilizeze fonduri structurale, cum să se conformeze cu ESI sau cu EFSI. Există o mare cerere pentru astfel de activități, dar am putea în continuare să îmbunătățim și să ținem cont de nevoi diferite din statele membre dar și nevoi diferite în ce privește interesul din sectorul privat. Regiunile ultraperiferice. Colega mea Crețu ar putea să vă dea răspunsuri mai clare în legătură cu ce se va întâmpla cu fondurile structurale de care beneficiază regiunile ultraperiferice, dar pot să vă asigur că fondurile noastre nu vor fi luate de la regiunile ultraperiferice, nu o să se facă nicio schimbare drastică în ce privește fondurile structurale, în ce privește banii sau modul în care se utilizează. După cum am spus înainte, e important în permanență să evaluăm dacă am putea face ceva altfel și mai bine pentru a avea rezultate mai bune, dar asta nu înseamnă că totul se va schimba rapid. După cum am spus, aceasta e modalitatea de a exprima solidaritatea europeană, nu doar prin a ajuta oameni să lase în urmă, ci pentru a investi în viitorul regiunii și a ajuta oamenii să îmbunătățească acolo calitatea vieții, condițiile de muncă, de exemplu, sau situația din regiunile ultraperiferice. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni am auzit explicațiile la Strasburg despre elemente specifice în regiunea ultraperiferice. E mai ușor să înțeleg. Am vizitat unele dintre ele și am înțeles care propune. Trebuie în același timp să manifestăm deschidere intelectuală atunci când proiectăm fondurile structurale astfel încât să putem avea cele mai bune rezultate posibile și, de exemplu, utilizarea EFSI în regiunile ultraperiferice. Finanțarea IMM-urilor ar putea să vină prin facilități ale băncilor uh, de pe dar N-ar trebui să fie un acord neapărat separat cu banca locală. Ar putea să vină de la băncile de pe continent. E o posibilitate. Provocări de absorpție în statele membre. Știu că doamna comisar Crețu se ocupă de această chestiune. Nu sunt eu specialist în domeniu și n-aș vrea să mă hazardez să spun decât că e vorba de a îmbunătăți calitatea serviciilor de consiliere. Ia ce a spus doamna Spirac e foarte justificat că uneori e frustrant pentru toată lumea că există disponibilitatea de a ajuta și disponibilitatea de a fi ajutat, dar uh, se întâmplă ceva care face lucrurile aproape imposibile. Poate că e o problemă de educație pentru a vedea oamenii care sunt cele mai bune practici din alte state membre, cum se administrează fondurile structurale în altă parte. Dacă EFSI nu va convins încă și dacă poate sprijini doar proiecte de mari dimensiuni, poate sprijini și proiecte mari, dar și foarte mici. Când vorbim despre proiectele mai mici, de obicei vorbim despre finanțarea IMM-urilor sau a companiilor uh, de capitalizare medie, deci e uh, nevoie de intermediar. B a spus că limitează, dacă vreți să cereți resurse, cam la 20 de milioane. Valoarea proiectului trebuie să fie cam de 20 de milioane, poate să fie mai mică, nu interzice nimic să fie mai mică, dar pentru că BEI nu are atât de mulți oameni să se ocupe de cereri, nu pot merge cu foarte mult sub suma respectivă. Împrumutul cel mai mic despre care am auzit dat de un intermediar unui întreprinzător fost ceva cam de 90.000 de euro. <clears throat> Deci poate să fie o sumă destul de mică atunci întotdeauna e nevoie de o bancă care să dea acest împrumut. În Grecia avem deja două proiecte, lucru care mă bucură. Unul într-o unitate industrială în alimentație și celălalt un proiect într-un IMM. E un acord între un intermediar grec care va da finanțare pentru mulți întreprinzători eleni și lucrăm aproape cu bănci elene, dar și cu sectorul privat pentru a da posibilitatea introducerii unei platforme pentru infrastructură de turism sau orice altceva e necesar. Rezultatele sunt uh, foarte convingătoare deocamdată, dar încă mai e nevoie de sensibilizare în fiecare săptămână. Mă întâlnesc cu mulți oameni care aud pentru prima dată de EFSI. Am aflat din existența mea anterioară că odată ce ești plictisit de propriul mesaj, poate te întâlnești cu cineva care l-a mai auzit și unii care să fie de acord cu tine. Deci, haideți să continuăm foarte pentru că merită. Președinte, mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Când veniți? Pentru că restul putem să le, de informații le putem găsi pe net. Dar uh, când ne vom apropia de revizuirea de jumătate de parcurs? Să înțeleg, iunie? În ce an? BEI vă va pune la dispoziție o evaluare a EFSI în mod regulat. Eu aș spune că în iunie se va întâmpla. Este termenul când se raportează atât Comisiei cât și Parlamentului. Dar vom analiza viitorul EFSI în funcție de legislație cel târziu în martie anul viitor, dar de îndată ce vom fi gata, pentru că aș vrea să analizez punctele slabe și punctele forte ale F.C. și să vedem dacă trebuie să facem altceva pentru a modifica reglementările, dar este nevoie de o evaluare a continuării F.C. până în martie anul viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Katainen, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru această uh, discuție. Sper să nu fie ultima noastră întâlnire. Vă așteptăm uh, cu brațele deschise la reuniunile Comisiei Regii. Mulțumesc foarte mult! Okay, uh... Bun, Haideți să încheiem aici reuniunea noastră de astăzi, doamnelor și domnilor. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul diverse. Avem ceva la diverse? Nu? Nu? Următoarea reuniune va avea loc mâine, o reuniune extraordinară de la 7 seara și vom avea un schimb de opinii cu vicepreședintele Dombrovskis al Comisiei Europene. Aici se încheie partea publică a reuniunii noastre regii de astăzi și vom continua cu ușile închise la reuniunea coordonatorilor. thank to interpreters on behalf of you. Thank Președinta mulțumește interpreților și noi vă mulțumim.